Good afternoon again. Welcome everyone to the... Bună ziua! Bine ați venit la întâlnirea în comun a comisiilor de bugete și de afaceri economice, punctul stabilirea programului de sprijin al reformelor. Ordinea de zi este adoptată. Nu avem niciun fel de anunțuri la punctul 2. Punctul 3. Stabilirea programului de sprijin pentru reforme. Să știți că chiar trebuie să încheiem la 16.45 această întâlnire, deci este foarte important să respectați timpul de vorbire alocat. Și știți foarte bine că eu am să uh, vă oblig să vă respectați timpul de vorbire, dacă dumneavoastră nu o faceți. Vreau să dau cuvântul celor doi coraportori pentru 4 minute. 4 minute fiecare. Mai întâi din partea Comitetului de, uh, Comisiei de Bugete, grupul uh, social-democraților, doamna Garzia Bal Rubian. Mulțumesc, domnule președinte, am să încerc să respect aceste patru minute. Până la urmă avem această propunere de proiect uh, de raport în fața ochilor și mă bucur că ne întâlnim, am discutat foarte mult eu și coraportorul meu. E adevărat că din păcate, pentru multe aspecte nu am putut să ajungem la o înțelegere, deci sunt multe aspecte pe care le vom lăsa pentru ultima dezbatere sau ultimele dezbateri în faza depunerii amendamentelor, dar totuși am reușit să ajungem la 100 de puncte asupra care suntem de acord și deci avem 51 de propuneri de amendamente față de propunerea inițială a Comisiei. Am reușit așadar să ne înțelegem cu privire la obiectivele programului și faptul că acestea trebuie să fie aliniate cu uh, cadrul financiar și cu angajamentele Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, am făcut o legătură cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu lupta împotriva schimbărilor climatice, inclusiv respectarea codului de la Paris. Suntem de asemenea de acord cu faptul că trebuie să fie finanțate reformele și în statele care nu sunt în zona euro. Am spus de asemenea că lupta împotriva fraudei trebuie să fie prioritară și trebuie să existe o tranziție justă către o economie durabilă. Este un alt concept pe, asupra căruia suntem de acord. În ceea ce privește propunerile de reformă pe care le propun statele membre și care trebuie sprijinite, am spus că trebuie să existe o evaluare de impact uh, asupra mediului înconjurător. Statele membre trebuie să propună măsuri de compensare a efectelor negative a acestor reforme, dacă acestea există, și autoritățile fiscale trebuie să facă o evaluare despre efectele bugetare a acestor reforme. În sfârșit, Vedeți că am făcut economie de destul de multe minute și termin la timp. Am eliminat posibilitatea ca alte programe să, uh, să se facă transferul din alte programe către acest uh, program de sprijin a reformelor. Aceasta este propunerea pe care o vă supunem atenției. Thank you, Ader. Uh, so, and... Mulțumesc! Dau cuvântul co-raportoarei de la uh, Econ, doamna Caroline Natgedal. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc colegilor care sunt prezenți. Noi uh, ne dorim să fie sprijinite aceste reforme în statele membre ca să uh, facem ca această uniune să fie mai puternică și să se atenueze efectele uh, negative care încă persistă ale crizei economice și financiare. Deși cooperarea noastră se face într-un bun uh, spirit și într-o bună atmosferă, între noi a trebuit să trecem peste prăpastia ideologică, care era destul de largă și de aceea pot și eu să menționez puncte asupra cărora suntem de acord Uh, faptul că putea, pot să fie sprijinite și țările din afara zonei euro, legătura cu obiectivele de dezvoltare uh, durabilă și legătura cu angajamentele de uh, Uniunea Europene. Trebuie de asemenea să avem un sistem de verificări și criterii bune pentru a ști care reforme sunt eligibile pentru a se bucura de sprijin financiar. Și mm, prognoza economică și rapoartele pe țară, pregătirea recomandărilor pe țară, toate acestea țin de competența comisiei, la fel ca și evaluarea propunerilor și uh, ultimul cuvânt, dacă o plată trebuie să fie efectuată sau nu, de asemenea vor fi de uh, competența comisiei. Noi vrem să să adăugăm niște garanții suplimentare și să sperăm că vom reuși să ajungem la un acord asupra acestui punct. Proiectul de raport arată că instituții financiare independente trebuie să fie stabilite în fiecare stat membru și care pot de asemenea să dea un aviz asupra programului de reforme. După părerea mea, o evaluare de către o, o entitate independentă va pregăti statul membru în pregătirea acestei propuneri și va uh, ajuta Comisia Europeană atunci când trebuie să facă propria sa analiză. Uh, suntem de acord cu facilitatea de convergență și faptul că această facilitate trebuie să financeze reforme care permit îndeplinirea criteriilor menținute uh, menționate în tratat și pentru alinierea legislației cu legislația europeană, referindu-mă aici, bineînțeles, la statele uh, care nu fac parte din zona euro. Statul membru trebuie să explice ce reforme au fost întreprinse în anii precedenți în domeniile în care se fac uh, angajamente de reformă. Aceste dispoziții și Consiliul Instituțiilor Fiscale Independente va îmbunătăți uh, calitatea evaluării pe care trebuie să o facă Comisia. Există puncte asupra cărora suntem în dezacord, și de aceea am lăsat această parte în afara proiectului de raport. În primul rând, uh, domeniul de aplicare a acestui program pentru mine este foarte important ca sprijinul financiar să se acorde doar reformelor structurale care contribuie la întărirea rezistenței economice a Uniunii și a statelor membre și din acest motiv o legătură clară cu semestrul european și cu recomandările specifice pe țară așa cum propune Comisia, trebuie să fie menținute și chiar consolidate în text. Extinderea sferei de aplicare a programului va crește riscul moral și este un risc mult prea mare. Criterii foarte stricte de legibilitate sunt indispensabile pentru a atinge obiectivele. De asemenea, nu am inclus o trimitere la statul de drept în proiectul de raport, deoarece uh, ne pasă amândurora de condițiile foarte clare pentru a garanta o, o, o gestiune sănătoasă a bugetului, de aceea noi am hotărât să ne depunem separat amendamentele. Și în sfârșit, ultimul punct, domnule președinte, cheia de distribuție a fondurilor este un subiect destul de sensibil. Eu sprijin propunerea pe care a făcut-o comisia știind că așa se garantează o bună distribuire a banilor între statele membre, menținând uh, stimulente suficiente și pentru statele membre mai mari. Eu cred că proiectul de raport pe care l-am depus este un bun punct de plecare pentru discuții în următoarele luni și aștept amendamentele colegeri și să continui buna colaborare cu coraportarea mea, da. Mulțumesc, doamnei coraportor. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, două minute pentru fiecare. Mai întâi, domnul Lamasur, uh, raportor din umbră PPE pentru Comisia de Bugete. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci, raport uh, din, raportor din umbră, numele PPE pentru Comisia Bugete. O felicit pe doamna Garția Rubial pentru calitatea raportului dumneei, câteva observații și câteva întrebări din partea mea. În primul rând, cred că lucrul cel mai interesant cu acest program constă în faptul că se încurajează convergența, deci se creează un mecanism de sprijin al convergenței și eu sunt pentru mărirea cotei parte care ar finanța acest mecanism și permite statelor care nu sunt în zona euro să își accelereze aderarea la zona euro și aș vrea ca 20% din totalul creditelor să fie uh, uh, destinat acestui mecanism. În ceea ce privește calculul, criteriul unic al numărului de locuitori mi se pare un criteriu ciudat. Și aș vrea să combinăm criteriul populației cu cel al venitului pe cap de locuitor. În ceea ce privește caracterul durabil al reformelor, este un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic, deoarece trebuie să evităm ca reforme care durează ani de zile și în urma unei schimbări de guvern datorită alegerilor, să pună capăt acestor reforme sau să le modifice. Deci, în loc să schimbăm termenul, uh, uh, o perioadă de neactivitate de 5 ani, Aș prefera ca aceste reforme să fie supuse unui control politic care să nu fie doar al Comisiei Politice, ci să avem acces la un sistem de majoritate inversată la Consiliu, asemănător cu cel pe care îl folosim pentru uh, uh, SISPAC și TUPAC. În ceea ce privește condiționalitatea, considerentul numărul 46, Cred că cea mai bună soluție ar fi să avem o clauză orizontală pentru toate programele din Uniunea Europeană și cred că Comisia de Bugete se îndreaptă către găsirea acestei soluții. În sfârșit, mă întreb ce interes are crearea unei instituții fiscale independente știind că avem deja asemenea uh, organe la nivel național și la nivel european. Mulțumesc! Merci, monsieur Lamassou. Uh, for EPP. Mulțumesc. Acum uh, raportorul din umbră PPE pentru Econ, doamna Maletici. Mulțumesc. Doresc și eu să subliniez faptul că Ehm, nu putem să ne bazăm pe numărul cetățenilor atunci când facem ehm, distribuția. Trebuie să găsim un sistem simplu, dar care același timp ține cont de numărul și complexitatea reformelor care trebuie făcute pe baza recomandărilor specifice pe țări și pe baza ehm, dezechilibrilor macroeconomice. Așa cum a spus și colegul Lamasir, trebuie să ține cont și de nivelul de dezvoltare, deci PIB ca procent al PIB-ului mediu al UE. Nu putem să um, ne bazăm doar pe competitivitate. Cred că e nevoie de mai mult pentru prima fază. În ceea ce privește instituțiile fiscale independente, eu nu sunt complet împotriva acestei uh, parți din propunere, dar nu cred că trebuie să facem legătură cu regulamentul 473 din 2013 pentru că acesta se referă doar la statele membre din zona euro și eu cred că trebuie să extindem conceptul. Sprijin de asemenea eliminarea părților care se referă de, la transferurile de um, resurse alocate în gestiune comună Uh, dar în același timp trebuie să asigurăm coordonarea și armonizarea investițiilor uh, din politica de coeziune în legătură cu recomandările uh, specifice pe țări și condiționalitățile macroeconomice și acțiunile din cadrul propunerii pentru angajamente de reformă făcute de statele membre pentru a sprijini, pentru a obține sprijin în cadrul instrumentului pentru atingerea obiectivelor de reforme. De asemenea, trebuie să adăugăm ca obiective reforma judiciară judiciară și reforma sistemului de pensii. Mulțumesc! Mulțumesc că ați respectat timpul, spune președintele. De la S și de Econ, domnul Mavrides, raportor din umbră, nu este prezent, așa că trec la ECR. Doriți să luați cuvântul? Bine, atunci vă rog să o faceți. Mulțumesc. În numele colegului Costas Mavrides, care nu poate fi prezent astăzi, aș dori să spun, să, să prezint eu cele cinci puncte pe care dorea dânsul să le menționeze. Colegul nostru uh, primește pozitiv uh, propunerea comisiei care se bazează pe un program care există deja dar insistă pe câteva lecții care trebuie învățate din condițiile de punere în aplicare ale acestui program. Întâi, după criza financiară din 2008, cu toții ne-am dat seama cât de, importanță este, cât de importantă este convergența atât economică cât și socială și nevoia de a articula aceste două tipuri de convergență, corectând aspectele negative ale reformelor economice prea severe și pentru a permite cetățenilor să își îmbunătățească propria situație. Deci trebuie să țină cont, pe de o parte, de pilonul drepturilor sociale și de alinierea cu obiectivele de dezvoltare durabilă în punerea în aplicare a noi astfel de reforme. În al doilea rând, Colegul meu este preocupat de modul în care o astfel de într-o astfel de reformă se Uh, sunt abordate uh, creditele de statele membre pentru că cadrul semestrului european nu pare să fie singurul pertinent. Statele membre ar trebui să poată să facă reforme și în afara acestui cadru. În al treilea rând, colegul nostru consideră că reformele trebuie să aibă obiectivul de a uh, crea locuri de muncă de calitate, coeziunea socială, coeziunea teritorială, egalitatea de șanse, lupta împotriva sărăciei și o concurență echitabilă. Uh, din acest punct de vedere, și aici legătura cu semestrul european nu pare suficientă și colegul nostru dorește ca fiecare reformă să fie însoțită până în aplicare articolului 9 din tratat, care um, cere o analiză de impact social înainte de a se face o reformă. În al, al patrulea punct, uh, colegul nostru este preocupat de faptul că acest program riscă să facă să scadă sumele de la coeziune sau poate duce la aplicarea unei condiționalități macroeconomice care ar avea un efect negativ, uh, inclusiv pentru țările care încă suferă de pe urma efectelor unor politici bugetare foarte stricte. Colegul nostru dorește ca toată lumea să abordeze dosarul cu responsabilitate și în mod constructiv. El va da dovadă de acest um, tip de atitudine. Vă mulțumesc! Uh, her. În numele Comisiei pentru Bugete, din partea grupului ECR, are cuvântul colegul nostru Călmel, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest parlament, de fiecare dată când discutăm bugetul, principial cere un grad mai mare de transparență, o limpezime mai mare și o măsurare mai bună a impactului bugetului. Și în acest context, nu pot să înțeleg de ce discutăm permanent despre noi programe prin care dorim să, regle, să, să reglementăm totul. Este opusul transparenței pentru că acest buget devine tot timpul mai puțin transparent și pur și simplu nu pot să înțeleg de ce, pe lângă lungile posibilități uh, existente ale politicii de coeziune, dorim să creăm tot timpul noi programe. Dacă dorim să sprijinim uh, politicile de reformă, atunci politica de coeziune este instrumentul cel mai potrivit. Însă trebuie să recurgem la definirea și măsurarea impactului uh, adus de politica de coeziune. Nu putem să avem o politică de co- coeziune care să fie diseminată ca cu ajutorul unei uh, stropitori peste, peste tot, ceea ce nu ne permite să măsurăm impactul ei. Și un alt punct Uh, important. Uh, în acest program se tot uh, creează, se tot repetă această legătură cu zona euro și dacă printr-un asemenea program doresc să însănătoșesc zona euro, nu cred că lucrurile vor putea funcționa astfel. Discutăm într-adevăr de sume importante, însă nu atât de importante care să permită păstrarea pe linia de plutire a monedei euro din potrivă, eu cred că ar trebui să recunoaștem uh, cu toată sinceritatea că euro a dat, uh, moneda euro a dat greș și că are nevoie de alte uh, reforme care ar face inutile asemenea programe precum cel discutat acum. Mulțumesc și pentru a ne bucura de o adevărată experiență stereofonică, dau cuvântul domnului Luca acum din partea Comisiei Econ. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc în primul rând celor două raportoare care au încercat din răsputeri să depășească divergența de opinie existentă între dumnealor. Există observații pozitive și negative legate de acest raport. Din punct de vedere critic, cred că trebuie să spunem că nu s-a prezentat prea bine modul în care va fi rezolvată dilema, problema hazardului moral avem de-a face cu state care întâmpină probleme în punerea în aplicare a reformelor structurale și care urmează să primească stimulente uh, financiare bugetare, ceea ce uh, dă imboldurile greșite pentru că se renunță la efectuarea uh, reformelor respective. Și nu cred că putem permite acest lucru. Drept urmare, avem nevoie de includerea unor mecanisme de siguranță în acest proiect de raport, pentru că dacă nu, vom ajunge să risipim uh, bani și să creăm, de fapt, stimulente uh, greșite și, din păcate, nu există, nu recunosc un asemenea mecanism de siguranță uh, încorporat în acest uh, program. Și trebuie să ne gândim foarte bine ce se întâmplă și cu uh, propunerea de front-loading, de plată în avans a unor, a unor fonduri Trecând acum la aspectele pozitive, instituția independentă care este menționată ar fi un pas în direcția potrivită, chiar dacă nu ar fi suficient pentru a garanta o bună punere în aplicare a acestui program de sprijin a reformelor și o remarcă legată de cele spuse de antevorbitorul meu privind politica de coeziune. Temeiul juridic este politica de coeziune și aș dori să vă aduc aminte că politica de coeziune se referă la întreaga Uniune Europeană, 100, articolul 147 din uh, Tratatul uh, Uniunii Europene. Aici uh, punctul focal este convergența zonei euro și există totuși câteva state membre care nu au moneda euro, drept urmare, convergența în zona euro nu trebuie să, nu poate să facă obiectul uh, politicii de coeziune, deci concluzia mai este că ne lipsește un temei juridic solid. Mulțumesc din partea ALDE de la Comisia pentru Bugete. Nu cred că este cineva prezent. Nici domnul Gigol din partea versiilor nu este prezent, dar poate ar dori domnul Lambert să intervină. Domnule președinte, sunt singurul de la verzi, atunci îmi dați toate cele patru minute ale verzilor? Președintele, hai să zicem trei minute pentru că sunt 2 plus 2 minute pentru fiecare grup. Eu nu sunt uh, raportor din umbră, nu locuiesc pe niciunul dintre uh, coraportori, dar mi s-a cerut să prezint uh, uh poziția lor. Dacă îmi dați doar două minute, vă, doar, vă spun doar cridecile. Dacă îmi dați patru, vă spun și ce ne place. Deci, ne place că se face referire la acordul de la Paris și, de la, și la obiectivele de dezvoltare durabilă. Ne bucurăm de asta și vom elabora aceste puncte. Apoi, um, transferul de bani de la coeziune, um, ne bucurăm pentru că coeren, um, coerența și uh, coeziunea nu trebuie să intre în concurență. Apoi, legătura cu facilitatea de de, de intrare în zona euro este de asemenea o idee interesantă. Ținerea, uh, includerea de efectelor de spillover uh, înainte de finanțarea programului. Deci, într-adevăr, măsuri luate într-un stat membru pot să aibă um, efecte negative în alt stat membru. Într-adevăr, nu se pot fi uh, sprijinite măsuri care pot să aibă efecte negative în alte state membre. Apoi, în legătură cu uh, pre, um, preci, nivelul de precizie al criteriilor de uh, aplicate, uh, dar uh, aderarea la euro mm, implică mai mult decât convergență uh, nominală. Observăm că raportarea dorește un act de punere în aplicare și un act delegat pentru a asigura controlul democratic. Ne pare rău că nu există o decuplare între uh, acest program și semestrul european. Articolul 8 rămâne neschimbat, dar este unul dintre articolele cele mai problematice. Dacă ele nu sunt modificate, se pierde ocazia de a include obiectivele acordului la Paris și ale pilonului social în programul de sprijin pentru reforme. Nu au fost schimbate nici cifrele, uh, poate din cauza raportul interimar uh, privind CFM-ul, iar în legătură cu instituțiile fiscale rolul instituțiilor fiscale independente, considerăm că aceste instituții trebuie să fie descrise mai clar și ele trebuie să facă o analiză fiscală și uh, să nu indice anumite politici de ales. Uh, multe dintre aceste instituții așa numite fiscale independente nu fac decât uh, să aplice teoria economică neoclasică din modelele care însă nu sunt adaptate situației. Mulțumesc foarte mult! Iată, am vorbit doar trei minute. Vă mulțumesc! De la GUE, uh, din, din Comisia pentru Bugete nu e nimeni, GUE din Comisia Econ nu. Domnul Vali de la FTD, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În general, uh, e, Um, sprijin pentru reformele structurale poate fi util doar dacă se, sunt abordate reforme durabile din punct de vedere economic, social, de mediu și care să favorizează creșterea economică. Um, reforme făcute de statele membre um, ca fiind politici care aplică obiectivele generale ale Uniunii Europene. Este fundamental să se indice clar aceste criterii de admisibilitate ale reformelor de făcut uh, și mai ales adecvat promovarea obiectivele generale ale UE. Din program trebuie să se sprijine reforme um, pentru coeziunea economică, socială și teritorială, lupta împotriva evaziunii fiscale a multinaționalelor sau a a uh, criminalității organizate, lupta împotriva fraudei și corupției, um, ocuparea și crearea de locuri de muncă de calitate și lupta împotriva inegalităților, sărăciei, excluziunii sociale. În propunerea comisiei și în textul uh, raportorului nu se face referire la, uh, se, se face referire la aceste obiective, dar ele trebuie să fie cons, uh, consolidate pentru a face o legătură cu reformele care vor fi propuse. Acest program pentru sprijinirea reformelor trebuie să um, ține cont de politicile interne um, inclusiv cele salariale, pentru că acestea uh, creează uh, situații dificile în statele membre care apoi trebuie gestionate și care nu aduc convergență în Uniunea Europeană și e normal ca popoarele să protesteze dacă reformele sunt uh, uh, prea stricte și le este afectat uh, venitul, salariul oamenilor. Este important să se analizeze impactul acestor reforme și însă nu suntem în favoarea solicitării de a se face evaluare bugetară specifică de organismele fiscale naționale. Trebuie să um, respecte uh, alegerea statelor membre. Nu trebuie să impunem prea mult o disciplină de la centru, pentru că riscăm să creăm dezechilibre majore. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnule Vali. De la ENL nu e nimeni și nu a cerut nimeni altcineva cuvântul, așa că dau cuvântul acum comisiei două minute. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru sprijinul manifestat de unii dintre eurodeputați față de această nouă propunere. Voi vorbi puțin despre facilitatea de convergență și despre nevoia de a reduce domeniul de aplicare în același timp, este important să înțelegem că obiectivul era acela de a ajuta statele membre să depășească criteriul convergenței nominale, pentru că statele membre au respectat deja aceste uh, criterii și ideea era să ajutăm statele membre să meargă mai departe sunt și alte propuneri de a cere mai mult statelor membre, să, dincolo de măsuri de convergență și analizele cost-beneficiu, dar nu trebuie să um, facem um, criteriile de admisibilitate prea complicate. În legătură cu transferul de fonduri, uh, mi se par, este regretabil pentru că multe state membre, cum ar fi Grecia, au folosit aceste facilități pentru um, sprijinul tehnic este important dacă se dorește să se schimbe uh, sistemul de alocare, este important că îți rămână simplu și operațional. Dacă nu, vom ajunge greu la un acord. În legătură cu responsabilitatea pentru reformă, doresc să vă spun că propunerea are obiectivul de a consolida responsabilitatea statelor membre față de reforme. Deci nu doar statele membre care doresc să fac, fac reforme pot să depună propuneri. Reformele sociale sunt incluse în domeniul de aplicare al reformei um, dacă sunt considerate ca fiind provocare în cadrul semestrului european. Este de asemenea important să facem diferență între politica de coeziune eh, care finanțează eh, costurile eh, de investiții și ajutăm statele membre să adopte reforme structurale. Mă opresc aici. Thank you. And since... Mulțumesc și pentru că avem timp berechet, pot să uh, dau câte trei minute fiecărui coraportor dacă dorește. Are cuvântul doamna Dahdegal. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să respect cele două minute, pentru că și comisia s-a, s-a referit la câteva puncte. Pentru a respecta, pentru a reacționa celor spuse de PPE, Comisiei și Verzilor privind această, această instituție independentă. Sunt de acord că nu întotdeauna este bine să creăm noi instituții, noi organisme, însă poate am găsi o soluție care să acopere și statele membre care nu dețin moneda euro. Apoi, când vine vorba de comentariile domnului Luca și hazardul moral, sunt cu totul de acord cu dumnealui. Și acesta este și motivul pentru care domeniul de aplicare al acestui program să fie unul foarte limitat și aștept cu nerăbdare din acest punct de vedere amendamentele dumneavoastră. Cam atât din partea mea și aștept cu nerăbdare uh, cooperarea ulterioară cu colegii. Mulțumesc, doamna Gardia Zavan. Mulțumesc. Voi încerca să reacționez și eu pe scurt. Mai întâi, în legătură cu criteriul de distribuție, pentru că mai, multe, mai mulți colegi de la mai multe grupuri au menționat acest criteriu, am încercat să ajungem la un acord pentru a schimba uh, criteriul de distribuire și nu am ajuns uh, la un acord. Deci, cei care considerăm că populația nu este singurul uh, criteriu rezonabil pentru distribuirea acestui fond, vom face propuneri și vom încerca să ajungem la un acord. Cred că folosirea criteriilor deja folosite în politica de coeziune sau uh, un alt criteriu similar ar putea fi mai rezonabil. În legătură cu durabilitatea reformelor, domnul Lamasur a făcut o propunere. Um, nu am intrat atât de mult în detalii, Considerăm că extinderea cu încă un an poate să ofere într-adevăr o siguranță că efectele reforme vor fi păstrate. Oricum vom uh, putea studia propunerea domnului Damasor în legătură cu așa numita condiționalitate, um, în legătură cu statul de drept. Știu că în alte, și în alte comisii, în alte rapoarte, toată lumea dorește să includă ceva în legătură cu statul de drept. Eu cred că nu e nevoie pentru că, bineînțeles, și mai ales că domnul Sarvama, um, coraportor cu mine la statul de drept, uh, știe că toate programele Uniunii Europene trebuie să se aplice doar dacă se respectă statul de drept, ca și regulamentul financiar. Dar toată lumea dorește să puncteze faptul că programele trebuie să respecte statul de drept. Mai am două observații. Mai întâi, în legătură cu riscul moral. Știu că acesta este un uh, concept uh, pe placul unor grupuri, dar, sincer, având în vedere sumele despre care e vorba și suma pe care va primi fiecare stat membru din acest program, nu cred că există riscul moral că um, aceste uh, reforme, că să existe un astfel de risc. Există sute de milioane de euro care în bugetul fiecărui stat membru, deci nu există riscul moral. Nu știu de ce vorbeați despre front-loading. Nu există uh, propuneri de a da avansuri. Din potrivă, atunci când uh, se primesc acest bani, uh, um, reformele vor fi deja făcute. Deci aici nu e vorba de front-loading. Din potrivă, banii uh, poate riscă să ajungă prea târziu. Iar în legătură cu intervenția verzilor, tot ceea ce are legătură cu pilonul social, COP21 și obiectivele de dezvoltare durabilă, într-adevăr, um, cred că mai sunt multe lucruri de făcut. În ultim observație, ce spuneau verzii și PP-ul despre fonduri, poate să crească partea de împărțit uh, țărilor din afara zonei euro, dar dacă asta înseamnă că se reduce suma de 22 de milioane, care deja uh, puțin pentru zona euro, nu văd uh, scopul. Um, deci, um, folosirea criteriului populației sau indiferent ce alt criteriu, când vedem suma pentru fiecare țară, cred că ar fi uh, mai bine să se poată mări bugetul chiar dublat, dar nu cred că se va putea. Mulțumesc! Mulțumesc pentru discuție, pentru dezbatere și doresc să spun că ceea ce a spus doamna, în legătură cu ce a spus doamna Gardia Zabal despre statul de drept, uh, într-adevăr, uh, <laughs> statul de drept pare să fie un subiect foarte popular în toate rapoartele în momentul de față. Se spun multe despre mai bună reglementare. Deci, haideți să dăm exemplu și în numele comisiilor Econ și Buget și să evităm, poate, texte uh, sau lucruri care nu sunt absolut necesare în text. Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor este 15 ianuarie, ora 15 și și votul va avea loc sau pe 25, pe 20 sau pe 21 februarie 2019. Uh, da, diverse nu este nimic de discutat. Următoarea reuniune va avea loc uh, nu, nu, nu este încă Um, stabilită pentru uh, ședința comună a comisiilor buget și econ. Ședința se încheie cu 5 minute în avans. Mulțumesc!